Dear colleagues, please. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Trebuie să începem. Uh, we have to start with uh, and uh, we can start immediately. Începem imediat cu voturile. Point to vote. It is... Primul punct de votat este regulamentul de uh, modificare al regulamentului 1102 per 2008. Începem cu votul. Luci. Domnul Paolucci. Invite your assistant to... Rugați-l pe asistent o să, să facă semn și să, vă, să se ducă după cartela și la vot o să ținem cont de faptul că nu o aveți. 26, în două... Prima parte. Amendamentul 26, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Parte la possiamo votare, chi a favore? A doua parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 163. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 164. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 165, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 28, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Avete votat tutti? A votat toată lumea? Nu? Domnul Belet? Domnul Paulucci nu are uh, cartela de vot, votează împotrivă. Bun, s-a închis votul și domnul Dante. Bun, s-a închis votul. Se respinge. Amendamento 189. Chi a favore? Amendamentul 189 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 190 pentru, nu, scuze, Trecem la amendamentul 191 și 192. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm compromisul 1. cine e pentru compromisul 1? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm Compromisul 2 pentru. Compromisul 2 împotrivă abțineri se adoptă. Și acum votăm amendamentul 214 al colegii Rivasi, compatibil cu compromisul 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Și acum votăm amendamentul 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 239 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 241 pentru, împotrivă, împotriva abțineri se respinge, 242 pentru, împotriva abțineri se respinge, 238 pentru, împotriva abțineri se respinge, 243 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 4, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum votăm amendamentul 244 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 245 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum votăm amendamentul 247 pentru, Împotrivă. Abțineri verificăm. A votat toată lumea? Colegul Paulucci. S-a închis votul. 31 la 30, pentru că numărăm și votul colegului Danta, se respinge. Trecem la amendamentul 56. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. 57 pentru? Împotrivă. obțineri Se adoptă. 248 cu un amendament oral. Aveți obiecții la acest amendament oral? Nu? Atunci uh, votăm amendamentul cu amendamentul oral. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Nu, nu, nu sunt mai multe părți, era o singură parte, un singur. Trecem la compromisul 10. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Între timp și colegul Dontan și-a primit uh, cardul de vot. Și acum votăm amendamentul 291. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6, cine pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Votăm amendamentul 306. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 309 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 310 nu este admisibil. Trecem la amendamentul 79 și 313 identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, anexele. Anexele sunt acoperite de compromisuri. Trebuie să votăm acum compromisul 9. cine e pentru? Doamna Somar? Da, știu că am întârziat cu uh, ceea ce vreau să spun, însă săptămâna trecută nu am putut fi în Parlament. La compromisul nou se spune că amendamentul uh, meu ar fi acoperit, dar uh, eu nu sunt de acord și aș vrea să se scrie în procesul verbal. Amendamentul meu nu e acoperit de compromisul nou pentru că compromisul spune exact opusul a ceea ce voiam eu să uh, spun prin amendamentul meu ca să modific uh, textul, 3, amendamentul 341. În amendamentul meu se spune că nu există nicio procedură alternativă și uh, în realitate se spune că nu se, prevede, nu se poate prevedea niciun phase-out pentru aceste prevederi, iar în compromis este exact invers. 341 nu este acoperit de compromisul 9 și vreau să-i rog pe colegii de la grupul meu să voteze împotriva acestui compromis. As you have mentioned... Uh, deci, amendamentul dumneavoastră este exact opus compromisului. Deci, dacă se adoptă compromisul, înseamnă că amendamentul dumneavoastră devine caduc, da? Dar oricum luăm notă de observațiile dumneavoastră. Și deci votăm acum compromisul nouă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem la Considerente. Amendamentul 1, 94 și 95, identice. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97 a fost adoptat. Având în vedere că s-a adoptat amendamentul 2 devine caduc, votăm amendamentul 96. cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Și acum votăm amendamentul 99. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 101 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 102 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 103 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 5, cine pentru? împotriva, abțineri se adoptă, 104 pentru, împotrivă, abținere, aș spune că se respinge, dar totuși mai bine verificăm. Avete votato tutti il voto? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 105. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele nu. 9 și 115 devin caduce pentru că l-am adoptat pe amendamentul 114. Trecem la amendamentul 10 al raportorului. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vot pe părți amendamentul 116, prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Și acum votăm amendamentul 123. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum votăm amendamentul 127 al lui Michel Dantin pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 130 pentru, împotriva țineri se adoptă. Și acum votăm amendamentul 140, Dantin, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Acum votăm amendamentul 150. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum votăm da, amendamentul 158 avem un amendament oral. Aveți obiecții? Nu. Atunci votăm amendamentul 158 cu amendamentul oral. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 160 pentru. Împotrivă. Nu. Repetăm. Ați ridicat uh, mâna prea repede, n-am înțeles nimic. cine e pentru? Împotrivă. Abține, nu e tot, nu e clar, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. It was difficult. Ar fi fost greu să-mi dau seama de rezultat, fără verificare. Bun, se respinge. Votăm acum amendamentul 159. Cine-i pentru? Împotrivă. Abține, se respinge. 160 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, 24, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum votăm amendamentul 25, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 162, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. Acum vot final privind rezoluția legislativă. cine e pentru? Să deschis votul, mă scuzați. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Acum vot privind decizia de deschide negocierile interinstituționale. S-a deschis votul. Avem nevoie de 35 de voturi pentru. A votat toată lumea? Atunci s-a închis votul. Se adoptă. Andiamo e passiamo adesso al uh, voto. Acum trecem la votul următor, dragi colegi. N-am terminat cu voturile, trebuie să continuăm. Acum Acum vom vota următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre uh, planul de acțiune al Uniunii Europene în ceea ce privește traficul de ființe umane și începem cu amendamentul 39. Vore. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentele uh, 44 și uh, 1 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri Uh, se adoptă. Compromisul 2 acum? Nu, mă scuzați. Compromisul 8. cine uh, pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peș 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 177. Pentru. Împotrivă? Abțineri se respinge. Emendamentul 56. Chi e a favor? <laughs> Amendamentul 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul, amendamentele 79 și 126 sunt identice. Cei pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 172 pentru. împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm adesso l'emendamento 68 non... Amendamentul 68 nu e acoperit de compromis, îl votăm acum. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm acum amendamentul PES 5 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Se respinge. Acum votăm amendamentul 72. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 80 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 81 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. DV11, cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm amendamentul PEș 43. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 99 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 100 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Peș 33 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. DV20 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. DV24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm compromisul 9. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum votăm INTA 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ha votato toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 136 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 140 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm DV14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. INTA 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. INTA 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Inta 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Inta 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 151 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 165 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 167 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. același rezultat. Votăm acum amendamentul 168. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DB25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. INTA 17 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea? Nu? S-a închis votul? Respinto, same votes. Se respinge același rezultat. It is not quite clear. Pare rău, dar uh, votul prin ridicare de mână nu e clar în cazul acesta, pentru că majoritatea e foarte ciudată aici. Peș 3. Peș 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 176 pentru împotriva abțineri se respinge. Și acum trecem la amendamentul 182. Votăm doar prima parte, pentru că a doua parte devine caducă. Prima parte, cine pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Acum, votăm amendamentul 185. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 186 și 187 sunt identice. Cine pentru, împotriva, abțineri, se resping. Se adoptă, mă scuzați. Amendamentul 1 acum. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 28 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abține, se respinge.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 Acum avem amendamentele de la DEVE în vot în bloc. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Votăm în bloc amendament, celelalte amendamente de la jurii pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ha votato tutta lumea, s-a închis votul, se resping. Votiamo in blocco gli emendamenti. Votăm în bloc emendamentele de la PEș. cine e pentru? E contro? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Se resping, dar verificăm totuși. Avete, non avete votato tutti? Qualcuno ancora? A votato toată lumea? S-a închis votul. Se resping. Și acum vot final electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Now we can go to the next. Putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Votul privind revizuirea generală a regulamentului de procedură din Parlamentul European. Avem un vot pe compromisul 1B. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Votul final. S-a închis votul. În unanimitate. Mulțumesc mult! Abbiamo Adesso abbiamo Acum avem uh, votul privind raportul colegului Bușoi. Este vorba de uh, normele de drept civil privind robotica. Votăm compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, se respinge, mă scuzați. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotrivă se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, 39 pentru, se, se respinge. 40 se respinge. 40 pentru împotriva abțineri se respinge. 42 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Avete votat tutti? Toată lumea a votat. S-a închis votul. Approvato. Se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 69 în două părți. Partea 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti? Respinta. Toată lumea a votat, se respinge. Votăm acum compromisul 6. Chi e contro, chi si astiene, approvato. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 75. Pentru, împotrivă, abțineri. Uh, verificăm acest vot. Seventy-five. Avete votato tutti? 75 a votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Votăm acum compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 80. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Domnul Danti. Emendamento 91. Amendamentul 91, în trei părți. Partea 1. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votato tutti? Toată lumea a votat. S-a închis vot. Ok, respinta. Se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 cu un amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu? Atunci votăm amendamentul 100 cu acest amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti, il voto... Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 în trei părți, partea întâi pentru, împotrivă, se adoptă. Ă, mă scuzați, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Partea treia, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votăm acum compromisul 11, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8, pentru, împotrivă, abțineri Abțineri se respinge. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Votăm acum amendamentul 14 în două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua e caducă, votăm 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă,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 abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Se adoptă, mă scuzați. Votul final prin vot electronic. Avete votato tutti? Il... Uh, Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă în unanimitate felicitări raportorului, care nu este aici. Dragi colegi, vreau să vă invit pe toți să ieșiți din sală. să cel puțin dacă nu vă interesează următorul punct. We wait one minute. Haideți să așteptăm un minut ca să poată colegii să iasă din sală dacă nu doresc să participe la următoarea parte ale Uniunii. Dear colleagues, we can... Dragi colegi, putem începe. Vreau să-i rog pe toți uh, care mai au discuții bilaterale să iasă din sală. Următorul punct este un schimb de opinii cu Comisia privind uh, studiul punerii în aplicare a directivei privind calitatea aerului înconjurător Am invitat reprezentanții comisiei la un schimb de opinii ca să ne prezinte acest studiu și să ne răspundă la întrebări și am să dau cuvântul imediat reprezentanților comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and thank you... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru că ați permis comisiei să vă prezinte astăzi rezultatele acestui studiu foarte important. Nu cred că trebuie să mai spunem că aerul curat este esențial pentru noi toți, pentru sănătatea noastră, pentru mediu, dar și pentru economie. Și nu trebuie să mai spun nici că, din păcate, numărul de decese provocate de calitatea proastă a aerului în Europa este încă foarte mare. 400 de mii de morți înainte de vreme pe an în Uniunea Europeană sunt provocate de această cauză și nu putem accepta această situație. După cum probabil știți, Comisia Europeană s-a străduit să amelioreze situația și am folosit ca instrument calitatea, directiva privind calitatea aerului care trebuie aplicată în toate statele membre. Am respectat recomandările uh, OMS în uh, pregătirea acestei directive. De multe ori prevederile lor sunt mai stricte decât ale noastre, însă în orice caz există corespondențe. În ceea ce privește ritmul general al punerii în aplicare, Comisia este uh, preocupată în ceea ce privește atingerea de către statele membre a valorilor stabilite prin directivă. Mai ales pentru că obiectivul nostru politic este să obținem o conformitate de plină cu aceste valori până în 2020. În acest cadru, Comisia a decis să lucreze extrem de activ pentru a spori ritmul de punere în aplicare a directivei, pentru a-l accelera oferind statelor membre consultanță privind situația substanțelor poluante principale. Din păcate, încă nu suntem satisfăcuți și am uh, deschis din această cauză foarte multe proceduri de infringement. 29 de cazuri momentan uh, și uh, sunt implicate 19 state membre. Situația e departe de a fi mulțumitoare. Trebuie să Știți că noi uh, nu uh, apelăm la procedura de infringement uh, pentru orice, însă în cazurile pe care le-am observat noi, ni s-a părut că fără această măsură nu se poate momentan. Merită să menționăm și că demararea acestor proceduri de infringement a fost benefică pentru că statele membre au fost stimulate să-și amelioreze calitatea aerului înconjurător și am constatat măsuri legate de uh, planurile privind calitatea aerului, dar și măsuri luate la nivel local, care sunt tot mai numeroase. În general, însă, perspectiva nu este satisfăcătoare și suntem departe de uh, standardele din directivă. Aș dori să intru mai mult în detalii acum în ceea ce privește uh, infringementul. În ceea ce privește PM10, vorbim despre 16 state membre. Aproape toate acestea au uh, ajuns în faza inițială, iar două dintre ele, Polonia și Bulgaria, au ajuns deja în fața curții pentru că prezintă numeroase inconsecvențe în uh, aplicarea directivei. Între timp, celelalte cauze privind PM10 au fost suspendate pentru că am constatat că hotărârile curții pronunțate anterior nu puteau fi executate pentru că se referau la o perioadă din trecut. Deci, din perspectiva noastră, am considerat că este foarte important ca Curtea de Justiție să valideze o nouă abordare ca să, care să țină cont nu doar de depășirea valorilor limită, ci și de uh, cât de suficiente sau insuficiente sunt măsurile antipoluare și credem că dacă se va aplica această metodă, hotărârile vor fi aplicabile și în viitor și abia atunci vom um, demara din nou cazurile pendinte. Curtea a pronunțat uh, hotărâri în cinci uh, cauze, însă acestea nu pot fi puse în aplicare, pentru că se referă la perioada din trecut. Uh, în ceea ce privește uh, valorile de dioxid de sulf, avem un stat membru implicat, Bulgaria, și cauza aceasta este suspendată momentan pentru că se așteaptă pronunțarea hotărârii în cazul Bulgaria PM10. După cum am spus, așteptăm ca Curtea să valideze noua sa abordare. Comisia a început să abordeze și situația uh, dioxidului de azot după intrarea în valoare a textului din 2010. Dată fiind situația din Regatul Unit și date fiind plângerile primite de acolo, am și început de aici, uh, continuând în același timp și cauze împotriva celorlalte state membre. S-au lansat investigații în fazele uh, pilot, care vizează și celelalte state membre care au depășit valorile limită. Iar acum toate cazurile includ 12 state membre cu proceduri de infringement. Și ne gândim și la măsuri suplimentare pentru viitorul apropiat. Este clar pentru toată lumea că poluarea cu dioxid de azot are legătură cu traficul, mai ales cu uh, mașinile diesel. Comisia a investigat uh, în trecut în detaliu acest fenomen și uh, majoritatea orașelor foarte populate din statele membre care au fost uh, investigate de noi încalcă limitele și e vorba de 100 de orașe din întreaga Uniunea Europeană, deci e o problemă foarte gravă. În toate aceste cazuri, Comisia încearcă să stabilească priorități, atât în ceea ce privește expunerea la substanțele poluante, cât și situația statelor membre ținem cont de dimensiunea populației expuse și de nivelul uh, de prezență a substanței. Deci, cu cât mai mare este poluarea, cu atât uh, va trebui să luăm măsuri mai stricte. Și aș dori să fie foarte clar că în ceea ce privește depășirea valorilor limită de dioxid de azot, nu ne bazăm pe o reducere pasivă prin uh, uh euro, prin uh, standardele Euro 2, Euro 3. Nu credem că va fi suficient. Știm cu toții că uh, mașinile emit mult mai mult decât ar trebui. Aceasta este o problemă pe care Comisia dorește să o repare, să o îndrepte, uh, ceea ce prin măsurile actuale legate de modificarea sistemului de omologare de tip și alte măsuri din același context. Dar e foarte important să ținem cont de directiva calității aerului și de mediu și să ne dăm seama că sunt multe alte elemente implicate în luarea deciziei și trebuie analizate în detaliu ca să putem să atingem valorile limită de dioxid de azot. Multe dintre, multe dintre măsurile disponibile nu sunt încă analizate și noi credem că sunt esențiale și aș dori să vă dau câteva exemple. E vorba de uh, soluționarea cererii de transport. Trebuie să se facă mai multe progrese aici. Uh, măsuri de restricționare a traficului, acestea sunt foarte importante. Trebuie să subliniez și dimensiunea uh, fiscalizării combustibililor, combustibililor și promovarea mijloacelor alternative de transport. Sigur că acest lucru este mai degrabă cu impact pe termen mediu, însă este necesar ca să se poată face progrese. Fui. Comisia confirmă Parlamentului faptul că va continua să monitorizeze periodic situația în ceea ce privește implementarea și uh, va utiliza toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a se asigura că directiva este implementată în mod corespunzător și pentru a se asigura că orice perioadă de depășire este ținută la un minim posibil. În această privință, și revin acum la raport, salutăm uh, munca depusă pentru studiu de către Comisia ENVI. Suntem mulțumiți să observăm că rezultatele acestui studiu corespund în mare măsură cu perspectiva Comisiei și că confirmă propria evaluare. Acest lucru uh, este binevenit, ne bucurăm să-l observăm, mai ales uh, că au fost identificate niște puncte care sunt importante și trebuie implementate și de asemenea a fost identificată nevoia de a se lua măsuri la nivel local pentru a se asigura că există o conformitate și consecvență în ceea ce privește analizele desfășurate. Am analizat uh, guvernanța și consecvența de la nivel local, regional și național în ceea ce privește implementarea de măsuri și uh, dorim să se îmbunătățească implementarea. Ne-am uh, am fost mulțumiți să observăm că studiul a abordat aceste lucruri. De asemenea, studiul nu este întotdeauna foarte exact. Există câteva locuri unde am, am observat că sunt aspecte care ar fi putut fi abordate mai în profunzime pentru ca studiul să fie mai relevant. Câteva au legătură cu capitolul care se referă la procedura de infringement. Numărul de state membre care uh, s-au confruntat cu uh, procedura de infringement este de 19, nu 23, așa cum uh, menționează studiul. Studiul spune că 10 state membre au fost aduse uh, în uh, fața curții și se vorbește despre 10 decizii uh, dar patru dintre ele nu au fost executate. Și acesta uh, din cauza celor explicate mai devreme. Studiul se concentrează pe conformitatea cu standardele, însă nu uh, se uită la cerințele de monitorizare specificate de directivă, care reprezintă un instrument interesant din punctul nostru de vedere. Așadar, atunci când vine vorba despre implementare și stadiul implementării, trebuie să vedem și aceste elemente. Mai există câteva inadvertențe pe care de asemenea am dorit să le subliniem, dar putem să facem acest lucru și separat în scris. Nu este un lucru pe care trebuie să-l mai uh, analizăm acum în detaliu. Permiteți-mi, uh, în final, să închei într-un ton optimist, pentru că este clar că, în ceea ce privește implementarea la modul general, um, aceasta nu a fost realizată în mod mulțumitor, cel puțin din perspectiva uh, Comisiei și a sănătății cetățenilor la modul general. Dar suntem foarte mulțumiți în contextul actualelor evoluții că acordul provizoriu la care s-a ajuns în iunie este un lucru bun și acest lucru nu ar fi fost posibil fără determinarea Parlamentului European ca colegiuitor și care și-a dorit să mențină un nivel de ambiție care corespundea cu cel al Comisiei uh, de la început. Acesta reflectă misiunea noastră, iar uh, reducerea poluării aerului cu 15% până în 2030 uh, este un lucru bun. Toate aceste lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă Parlamentul European nu ar fi susținut aceste puncte în cursul discuțiilor. Sperăm ca propunerea să treacă cât mai rapid, astfel încât să putem trece la uh, faza de implementare. Va fi foarte important să Uh, discutăm despre uh, recomandările de uh, reducere a poluării aerului uh, pe viitor. NEC este însă un prim pas. Trebuie de asemenea să avem rezultate mai bune pe termen scurt și revenim uh, la implementarea directivei și în acest sens accentuez încă o dată că trebuie făcute eforturi astfel încât să avem rezultate mai bune în interesul cetățenilor. Asta ne dorim și Comisia își uh, face partea și își joacă rolul astfel încât să se asigure că toate acestea se vor întâmpla. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc pentru aceste explicații. Nu știu dacă colegii doresc să intervină, să ia cuvântul. Domnul Gerbrandi, vă rog. Julie first. <laughs> uh, thank you very much. Um... Julie mai întâi. Mulțumesc foarte mult. Doresc să fac câteva comentarii referitoare la acest eșec, i-aș spune eu, cel puțin eșecul de implementare al directivei. Nu doresc uh, să fiu critică în această privință, pentru că cred că instrumentele pe care le avem la dispoziție s-au dovedit a fi inadecvate atunci când a fost să ajungem în fața curții. Pentru că există întârzieri mari. Și atunci când vorbim despre acuzări și într-o următoare etapă despre suspendare, înțeleg că legalitatea există. Sigur, nu înțeleg foarte bine pentru că nu sunt avocat, însă înțeleg cam care este direcția pe care se merge și care sunt problemele care apar. Pentru că legislația cere un echilibru. Însă, dacă vorbim despre poluarea aerului, ceea ce se întâmplă, de fapt, este că cetățenii au adoptat o metodă diferită. Și nu pot să mă refer la Regatul Unit uh, în ceea ce privește acuzările. La noi, ce pot să spun este că felicit și admir organizațiile precum Kite Earth sau altele care desfășoară o activitate în acest domeniu, pentru că Regatul Unit uh, și aici uh, sistemul uh, juridic este dificil și ei reușesc totuși să negocieze în toate aceste privințe. Am avut o audiere în ceea ce privește poluarea aerului la Londra, deci lucrurile se mișcă. Ceea ce vreau să spun este că poate viața a evoluat, până într-acolo unde uh, oamenii au renunțat la ideea de a implementa legislația prin intermediul uh, Uniunii Europene și a Curții Europene. Și ei încearcă să uh, sporească nivelul de implementare mai degrabă de la nivel național. Uniunea Europeană și, în special, Comisia au aici o treabă de făcut referitor la îmbunătățirea accesului la justiție la nivel transfrontalier, nu numai în ceea ce privește poluarea și uh, puritatea aerului. La Consiliul ar trebui să se discute despre aceste lucruri. Și cred că ar trebui să acționăm mai inteligibil, pentru că Parlamentul răspunde la nevoile cetățenilor în ceea ce privește calitatea aerului, dar Consiliul nu contribuie în niciun fel și nici statele membre pentru că cu toții au intrat într-o stare defensivă. Și aș vrea să închei cu o întrebare. Când uh, s-a vorbit despre pachetul uh, privind aerul curat și s-au anticipat resursele necesare, apoi a urmat uh, directiva privind calitatea aerului. În ceea ce privește accesul la justiție și în ceea ce privește Directiva privind calitatea aerului și eventualele modificări din următorii ani, ar putea Comisia să ne spună ce ar dori să vadă că se îmbunătățește? Ce ar putea să facă statele membre astfel încât statele membre să implementeze legislația pe care s-au angajat să o implementeze? Deci statele membre și-au asumat să facă acest lucru. Nu este ceva ce le-a fost impus, ci ele și-au asumat acest lucru și ar trebui să-l și ducă la bun sfârșit. Așadar, care sunt îmbunătățirile pe care ați dori să le vedeți, astfel încât să nu mai veniți în fața noastră și să ne spuneți că există posibilitatea de suspendare a finanțării? Mulțumesc! Ian. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisiei pentru informarea pe care ne-au făcut-o. Acesta este unul dintre cele mai mari scandaluri europene cu care ne-am confruntat până în prezent. Aerul este un bun comun, iar aerul curat este un drept fundamental de care ar trebui să beneficieze fiecare cetățean european. Ceea ce observăm este că, chiar și cu o directivă relativ veche, statele membre refuză pur și simplu să ia deciziile și măsurile necesare pentru a se conforma legislației europene. Și din punctul meu de vedere, a te conforma legislației europene nu reprezintă un obiectiv final, ci înseamnă o garanție pentru un aer mai curat. Nu spun aer curat, ci mai curat pentru cetățenii europeni. Ați vorbit despre 29 de uh, proceduri de infringement împotriva a 19 state membre. Studiul nostru uh, realizat ceva mai devreme, vorbea despre procedura de infringement împotriva a 23 de state membre din dintr-un total de 28. Deci dacă asta nu dovedește eșecul sistemului european, atunci nu știu ce ar mai putea să o dovedească. Cred că luăm lucrurile mult prea ușor, și în calitate de Parlament, și în calitate de Uniune Europeană, la modul general. Am câteva întrebări concrete. În primul rând, săptămâna viitoare vom vota la plenară cu privire la acordul final în ceea ce privește directiva NEC. Eu vă spun de pe acum că voi vota împotriva acestui acord. Îmi pare rău, Julie, așa voi face. Pentru că nu cred că va ajuta aerul conjurător și calitatea acestuia suficient. Și aș vrea să vă întreb, credeți că s-a făcut suficient uh, în această privință? De asemenea, considerați că revizuirea directivei privind calitatea aerului conjurător este absolut necesară? Dacă o considerați, poate că nu îndrăzniți să faceți acest lucru, pentru că statele membre cu siguranță nu fac suficient pe această direcție. Am înțeles că există o serie de probleme cu datele colectate din statele membre. Chiar și orașul Bruxelles nu colectează datele în mod corespunzător. Pe Rue de la Loa mi s-a spus, și cu toții trecem destul de des pe acolo, și-a închis uh, punctul de măsurare a calității aerului pentru că știau că nu vor îndeplini niciodată standardele. Puteți să ne spuneți câte ceva referitor la credibilitatea datelor colectate în statele membre? Și, în fine, pentru că am discutat mult și despre Dieselgate, ați menționat problema majoră din orașele europene a mașinilor pe motorină, diesel. Există această problemă cu uh, factorul de conformitate uh, al mașinilor diesel. Și vă întreb, care va fi efectul care vor fi efectele în următorii ani în ceea ce privește acest factor de conformitate. Mulțumesc, uh, doamna Dali. Um, Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumim uh, comisiei pentru prezentarea făcută și pentru informațiile pe care ni le-au prezentat. Sigur că există o zonă de îngrijorare pe care dorim să o menționăm, pentru că noi considerăm că este foarte important să avem date complete referitoare la toate sursele de emisii poluante. Și pentru a reveni la politicile care sunt necesare și care ar putea să facă o schimbare, noi solicităm această informare completă și actualizată. Și atunci când avem îngrijorări că anumite informații nu oferă o imagine completă, atunci uh, există puncte referitor la care am putea să realizăm politici care, de fapt, nu adresează problema cu care ne confruntăm. Aș vrea așadar să știu care sunt ideile Comisiei referitoare la cum putem să ne asigurăm că beneficiem de cele mai actualizate informații, astfel încât să luăm și deciziile cele mai bune. Imaginea care ni s-a oferit se referă la poluanți, la uh, oxizii de azot și la alte substanțe poluante. Statele membre încă o dată, nu țin cont de legi importante care cu adevărat ar putea să facă o diferență în viața cetățenilor europeni. Domnul Gerbrandi s-a referit de asemenea la emisiile uh, autovehiculelor, care de asemenea au un impact direct asupra sănătății cetățenilor. Și de asemenea și-a exprimat părerea referitor la informațiile primite și la uh, cel de-al treilea pachet privind uh, aerul și poluarea aerului. Toate aceste lucruri ne îngrijorează și pe noi, pentru că înțelegem și credem că managementul aerului joacă un rol important în uh, conturarea unei politici în uh, domeniul calității aerului în fiecare stat membru. Este foarte important ca agențiile uh, corespunzătoare care participă la acest proces să colaboreze îndeaproape și să realizeze un plan care să poată face cu adevărat diferența. Suntem de acord că NEC este un pas important înainte, dar în aceeași măsură și implementarea și punerea în aplicare a regulamentelor și schimbul de bune practici, precum și disponibilitatea celor mai bune tehnologii și prom promovarea uh, tehnologiilor care protejează aerul reprezintă de asemenea un punct important. Noi, Parlamentul și de asemenea și Comisia, trebuie să uh, facă presiune asupra statelor membre pentru ca acestea să acționeze în această direcție foarte importantă. Pentru că dacă calitatea aerului nu este luată în serios și noi revenim aici an de an și discutăm despre aceleași probleme, discutăm despre proceduri de infringement împotriva statelor membre, care se vor încheia printr-o suspendare financiară. Până la urmă, impactul este tot asupra cetățenilor care vor fi afectați uh, în sănătatea lor. Președintele, mulțumesc, uh, domnule Eichhout. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru informațiile oferite. Cred că s-a spus mult despre importanța de a beneficia de un aer curat. Doresc să subliniez un aspect uh, pe care îl avem, cu care ne confruntăm în ceea ce privește politicile referitoare la surse. Discutăm despre aer, calitatea aerului și această directivă și toată lumea privește către statele membre și se întreabă, veniți cu rezultate, dacă nu privim către comisie, care ar putea să inițieze procedurile. Dar trebuie să ne uităm către noi înșine atunci când discutăm despre politicile referitoare la surse. Pentru că atunci când discutăm despre acestea, îi ascultăm pe acei lobiști care spun, da, am putea uh, purifica uh, lucrurile, dar nu uh, sectorul nostru. Haideți să acționeze ceilalți din celălalt sector. Deci, când discutăm despre politici referitoare la surse, e bine, ajungem la un rezultat slab. Și chiar dacă politica respectivă nu este suficient de slabă, ajungem la probleme precum cele din sectorul automotiv, unde nu sunt respectate regulile. Nu am reușit așadar încă să avem o politică referitoare la surse care să fie corespunzătoare. Și am o întrebare referitoare la comisie. Sigur că avem politicile noastre în ceea ce privește planurile de combustie majoră, însă, de asemenea, avem o... Uh, și identificăm procese ceva mai obscure unde sunt uh, dezvoltate cele mai bune procese tehnologice, de exemplu, uh, combaterea planurilor de combustie mari. Aș vrea să știu în ce măsură s-au făcut progrese pe această direcție, pentru că aceasta este o sursă importantă de poluare a aerului care trebuie combătută. Și am impresia că tot tergiversăm lucrurile în ceea ce privește aspecte cruciale. La nivel european s-ar putea ca cea mai bună tehnologie disponibilă să devină una mai proastă decât înainte cele mai bune tehnologii merg în direcția cealaltă. Deci, de fapt, se înrăutățește uh, nivelul în ceea ce privește tehnologia. Și ar fi îngrozitor. Dar aici vorbim despre calitatea aerului. Și aș vrea să întreb Comisia dacă analizează acest proces și dacă se asigură că există un progres în ceea ce privește tehnologia și nu o deteriorare. De asemenea, domnul Gerbrandi s-a referit la uh, cât de siguri suntem noi că statele membre măsoară poluarea aerului. Pentru că dacă este să punem uh, aparatele de măsurare a poluării aerului în uh, locurile potrivite, atunci se va constata uh, cât de mare este poluarea aerului, dar dacă nu o facem, atunci s-ar putea ca aceste măsurători să nu fie chiar relevante. Bruxelles este un punct fierbinte important, aș spune. Eu merg cu bicicleta dimineața și constat acest lucru. Dar cum ne asigurăm că știm cu adevărat cât de rea este calitatea aerului? Pentru că una este să măsurăm calitatea aerului în zone uh, mai puțin aglomerate și alta în cele puternic traficate. De asemenea, ceea ce a spus doamna Gerling, lobby-ul are o uh, importanță mare în această privință, lobby-ul agricol. De asemenea, se asigură că anumite surse sunt excluse și noi rămânem să respirăm în continuare aer poluat. Mulțumesc, doamna Costet. Mulțumesc, domnule președinte. Evident că noi toți în această comisie suntem pentru îmbunătățirea calității aerului pe care îl respirăm. Întotdeauna este interesant să ascultăm punctul de vedere, analiza Comisiei Europene la un moment dat. Eu am creat uh, și am condus uh, timp de 17 ani o rețea de supraveghere a calității aerului din orașul meu din 1990 până în 2008. Am fost președinta acestei rețele și deci cunosc puțin acest subiect. Evident că se fac eforturi, dar între momentul în care decidem noi ceva și momentul în care se simt rezultatele, din păcate trece mult timp, pentru că facem eforturi în domeniul transporturilor, în orașe, în aglomerațiile urbane, um, se iau decizii pentru a reglementa mai bine lucrurile și de altfel opinia publică nu acceptă foarte bine aceste limitări pentru că uh, deranjăm atunci când dorim să restrângem, de exemplu, circulația cu mașina. Compatrioții noștri nu acceptă neapărat această inițiativă și se pune și problema încălzirii în orașe. Uh, știm, deci, că până la urmă trebuie să amelioreze tehnologiile în domeniul autoturismelor la Comisia de Anchetă EMIS. Despre asta discutăm. Știm că scandalul Volkswagen ne va obliga, va obliga pe producători să abordeze altfel lucrurile, să, găsesc, să găsească soluții mult mai performante decât până acum. Cred că trebuie să lăsăm și timp de adaptare pentru a sancționa e una, dar cred că e mai bine să, să incităm în loc să sancționăm. Cred că trebuie să incităm pe toată lumea să facă eforturi, pe producătorii de autoturisme, industria în general, pentru că și încălzirea locuinței în orașe e important pentru calitatea aerului și să incităm colectivitățile locale, nu prin sancțiune, cred eu că trebuie să sancționăm. Cred că dacă nu continuăm să obligăm uh, și asta ne va costa în loc să folosim uh, mijloacele la dispoziția colectivităților locale să fac, pentru investiții în care să meargă în direcția cea bună. Deci, Discursul meu este unul realist. Într-adevăr, trebuie să avansăm, dar haideți să avansăm um, cu modalitățile care vor incita oamenii să se angajeze pe această cale. Mulțumesc. Doamna Evi, mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să iau cuvântul pentru a observa că situația e foarte complicată, complexă și e trist că de fiecare dată tot discutăm de acest subiect fără să vedem cum se rezol poate rezolva această situație. Ce m-a frapat pe mine a fost diferența între acțiunile, procedurile pentru neîncălcarea obligațiilor uh, în, activate de comisie împotriva statelor membre Uh, deci prin uh, de, Direcția Generală pentru Mediu și lipsa de acțiune din partea DGGRO în monitorizarea și verificarea bunei uh, aplicări a standardelor. Cred că acesta trebuie să fie un prim element care să ne pună pe gânduri. Aș dori să revin și eu la concluziile Comisiei de Anchetă din scandalul Dieselgate, care, pentru că toată lumea acum a înțeles cât de ineficiente erau aceste teste de omologare și nerealiste, Deocamdată, acesta este deocamdată unica modalitate de omologare uh, Uh, autoturismelor până vom avea uh, testarea în condiții uh, de drum. Pentru mine e incredibil că de-a lungul a tuturor acestor ani nu s-a acționat în mod hotărât pentru a se modifica în timp util testele. Și un alt lucru care mă scandalizează este faptul că producătorii de autoturisme știau din 2007, deci la 8 ani înainte de intrarea în vigoare a limitelor eh, eh, normelor, normei Euro 6 știau foarte bine eh, ce limite trebuia să respecte și totuși ne-am regăsit anul acesta în situația de a vota o nouă măsură, un nou factor de conformitate pentru a favoriza din nou uh, posibilitatea uh, producă, companiilor producătoare de autoturisme de a produce și de a vinde mașini care nu respectă limitele în majoritatea cazurilor uh, pentru autoturismele diesel în orice caz. Mie mi se pare că lipsește uh, o acțiune hotărâtă, nu doar uh, la nivelul Comisiei Europeane, Europene, ci și la nivelul statelor membre. Și aș dori să menționez un ultim aspect cum conciliem și întreb Comisia acest lucru? Cum conciliem uh, încălcările obligațiilor uh, în ceea ce privește calitatea aerului cu lipsa de instrumente um, care să fie la dispoziția administrației locale pentru a lupta împotriva poluării dacă unul dintre instrumentele indicate era tocmai folosirii um, autoturismelor um, din standard de Euro 6 uh, dacă acestea nu respectă limitele și în cazul unei proceduri de uh, de încălcarea obligațiilor, eu cred că trebuie să se aprofundeze acest subiect, bineînțeles, conștienți fiind că um, autoritățile locale care se ocupă de calitatea aerului la nivel regional uh, trebuie să aibă planuri serioase sunt contradicții clare, după părerea mea, um, care cumva trebuie rezolvate. În fine, aș dori să amintesc că și cetățenii sunt preocupați de atât de preocupați încât petițiile pe care le primim la Parlamentul European, în Comisia pentru Petiții, sunt foarte numeroase și sunt semnate de mii de cetățeni cărora nu reușim să le dăm un răspuns serios. De, da, deci doresc doar să subliniez cât de grav este acest subiect în legătură cu care trebuie să intervenim. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia are cuvântul acum pentru a răspunde. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru întrebări. Într-adevăr, vă răspund la unele dintre întrebări și apoi uh, voi da cuvântul colegului meu, uh, Ion Codescu, care e jurist și se ocupă de procedurile de neîncălcare a obligațiilor din uh, perspectiva lecției noastre generale. Va răspunde la întrebarea doamnei Gerling, de exemplu. Voi începe poate cu uh, ultimele întrebări. Mai întâi, în ceea ce privește procedurile pentru nerespectarea obligațiilor uh, de noi și nelansate de la DG Grow, știți cu toții că doamna Biancovska a făcut referiri la activitatea în aceste uh, cazuri pentru neaplicarea obligațiilor când la Comisia emis. Uh, nu mai voi comenta aici, dar bineînțeles ținem cont de aceste situații. În ceea ce privește legăturile dintre omologarea de tip și discuțiile că sistemul este ineficient, într-adevăr, e ineficient și de aceea uh, Comisia a propus pe 27 ianuarie să rezolve problema în ceea ce privește omologarea de tip. Um, când uh, văd concluziile activității Parlamentului, am văzut prima versiune a raportului, este clar că trebuie să fim preocupați pentru că multe dintre măsurile de supraveghere a pieței propuse de comisie par să fie um, nu, nu par să fie agreate de, de raportor cel puțin. Deci, dacă se diluează Uh, acest uh, text și nu corespunde propunerii comisiei, bineînțeles suntem preocupați. În ceea ce privește marja autorităților locale de a uh, se ocupa de poluarea aerului, eu cred că se pot face multe la nivel local și de altfel și multe acțiuni um, obțin rezultate. Am vorbit despre măsurile cu emisii reduse și restricționarea traficului în multe zone, care de multe ori duc la rezultate pozitive. Cred că trebuie să încurajeze astfel de măsuri și direcția dumneavoastră de altfel, eh, dumneavoastră de altfel merge tocmai în această direcție și este evident și după părerea noastră că aceasta este direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Dar um, și de la nivel național eh, e nevoie de sprijin și dacă studiem, de exemplu, stimulentele fiscale pentru a smele diesel uh, oferite de lungul anului, este clar că există contradicții în ceea ce privește obiectivele politicilor și, bineînțeles, asta nu ușurează viața comunităților locale, dar încă se pot face multe la nivel local care să depășească cele făcute de multe municipalități din Europa până acum. În ceea ce privește monitorizarea, despre care ați vorbit, uh, au vorbit mai mulți uh, deputați. Bineînțeles, aici lucrurile nu sunt uh, atât de vagi. Există în directive um, condiții clare um, și anume că uh, mostrele trebuie să fie reprezentative. Deci, se, aceste condiții se află în directivă, dar e vorba într-adevăr doar de eșantioane reprezentative care sunt suficiente pentru a da o imagine în legătură cu magnitudinea problemei, dar poate lucrurile merg prea încet din perspectiva dumneavoastră, pentru că nu avem capacitatea de inspecție pentru a examina detaliile modului în care sunt abordate lucrurile în statele membre. Deci trebuie să ne bazăm pe informațiile uh, pe care le primim. Așa funcționează sistemul. Deci aceasta e o slăbiciune și legislația impune condiții care, cred eu, oferă garanții că informațiile pe care le vom obține vor fi suficient de fiabile pentru a acționa în funcție de acestea. În ceea ce privește nevoia de a evalua legislația de bază, s-a spus de mai multe ori acest lucru. Așa este. Într-adevăr, trebuie să examinăm toate sursele legislative și acum se acordă multă atenție uh, autoturismelor uh, diesel și uh, transportului rutier în um, contextul scandalului Dieselgate, dar, Gate, dar bineînțeles încălzirea locuințelor este de asemenea un element esențial și trebuie să examinăm și alte emisii din transporturi Astăzi mă gândesc la cele din transporturile uh, pe apă, deci uh, transporturile fluviale și maritime, pentru că se discută astăzi pentru limitarea, uh, limitarea poliorii cu particule de sulf, de exemplu. Deci sunt lucruri care trebuie să evolueze acum. Mergem suficient de departe cu legislația de bază, suntem uh, limitați de lobbyiști și s-a făcut o legătură cu directiva NEC. Din perspectiva Comisiei, propunerea noastră a fost cea corectă, atât în ceea ce privește metanul, cât și în ceea ce privește amoniacul, uh, dar textul final de compromis uh, nu a mers în această direcție. Acestea fiind spuse, noi credem în continuare că trebuie să sprijinim uh, textul pentru că va ameliora situația față de cea de astăzi. Deci considerăm că va reprezenta o ameliorare majoră. Poate nu o ameliorare de magnitudine acelei pe care am fi dorit-o inițial, dar oricum trebuie să sprijinim aceste măsuri pentru că reprezintă progrese, chiar dacă nu sunt progrese atât de mari cât ne-am fi dorit. În ceea ce privește LCP-ul și discuțiile în curs, știu că o serie de actori au acuzat nivelul de ambiție luat în considerare. Trebuie să vă spun că trebuie să verific ultime informații înainte de a vă răspunde complet. Din perspectiva Comisiei, finalizăm lucrurile pentru a obține un impact asupra mediului și asupra sănătății. Pot să vă garantez că din perspectiva noastră noi am făcut toate eforturile pentru a ajunge la nivelul de ambiție Uh, potrivit și declarația dumneavoastră în legătură cu ne aliniem cu cel mai mic numitor comun nu corespund modul în care vedem noi lucrurile la comisie, la direcția generală la care lucrez eu. Nu uh, considerăm că așa este și nu aceasta este abordarea noastră. În ceea ce privește revizuirea directivei privind uh, calitatea aerului. Acest, uh, în, în 2013 am uh, pregătit programul pentru aer curat și atunci am hotărât că nu trebuie revizuită directiva. Am spus că trebuie să facem toate eforturile pentru a obține rezultate în ceea ce privește punerea aplicare completă până în 2020. Acesta este obiectivul politic pe care l-am stabilit atunci și în contextul uh, ciclului actual de revizuire directivelor vom ajunge din nou să discutăm despre, despre aceasta și nu vom evita această discuție. Cu siguranță trebuie să vedem cum evoluează situația, cum a evoluat situația în ultimii ani. Și aici mă refer la evoluția cunoștințelor științifice uh, și uh, Uh, OMC s-a um, ocupat în continuare, uh, OMS-ul s-a ocupat în continuare de acest subiect și vom uh, studia deci situația actuală și posibilitatea a, um, alinierii cu standardele OMS, dacă sunt mai ambițioase decât ale noastre, bineînțeles, va fi luată în considerare în momentul evaluării și revizuirii directivei. În ceea ce privește factorii de conformitate, ca parte Uh, a pachetului RD2, uh, domnul Herbanti ne-a întrebat dacă ne mulțumește situația, e bine, am fi preferit, preferat uh, să se facă mai multe. În unele părți ale lumii, în Statele Unite, nu există deloc factori de conformitate, deci numai, noi putem să obținem numai rezultate mai bune. Dacă vedem modul în care acest pachet reprezintă un pas înainte față de situația precedentă, uh, noi considerăm că trebuie să uh, recunoaștem că e o ameliorare, poate nu suficient de mare cum am dorit, dar nu trebuie să uităm că va exista o uh, clauză de uh, revaluare și revizuire uh, care permite ameliorări superioare, ulterioare. Deci, într-adevăr, reprezintă, legislația deci, reprezintă o ameliorare față de situația din trecut, dar, într-adevăr, am fi putut fi mai ambițioși, noi am fi dorit să fim mai ambițioși, cu siguranță. Sper că am acoperit majoritatea uh, subiectelor uh, abordate. S-a vorbit și despre faptul că cetățenii doresc schimbări și chiar au depus plângeri la nivel național, Înainte de a da cuvântul lui Ion, ehm, aș sublinia că ce e valabil în Regatul eh, Unit eh, cu Planet Earth poate nu e echivalent sau nu are echivalență în celelalte state membre, dar într-adevăr orice inițiativă a cetățenilor ehm, trebuie să fie apreciată pentru a sprijini eh, punerea în aplicare completă și ehm, respectarea legislației. Dar în unele state membre cetățenii sunt mai activi decât în altele. Avem vești bune de la la, în urma unor uh, uh, cauze la tribunalele din statele membre, de exemplu în 13 septembrie, uh, o hotărâre a unui tribunal din Düsseldorf că e nevoie de, trebuie să facă mai mult la nivel regional pentru a limita uh, traficul în anumite zone pentru a obține rezultate la nivelul uh, calității aerului uh, pentru uh, valorile limită de oxid de azot și, bineînțeles, aici turismele diesel sunt vizate. Dar asta nu înseamnă că inițiativele locale trebuie să submineze eficiența acțiunilor europene. Și noi, prin procedurile de nerespectare a obligațiilor, încercăm să facem presiuni uh, la nivel național, la nivel de state membre și obținem rezultate. Uh, se stimulează luarea de măsuri uh, care să meargă în direcția cea bună, dar poate nu suficiente. Acum vă, la, vă dau cuvântul. Înainte de a trece la aspectele juridice, o idee puteți să garantați că uh, LCP-urile vor fi consolidate? Pentru că ați spus că nu vor dispărea, de eu nu asta spuneam. Eu spuneam că există riscul să rămână la același nivel sau chiar să fie mai puțin stricte. Puteți să ne garantați că acestea vor fi consolidate? I mean, this is a... După cum spuneam, eu nu urmăresc direct acest dosar, deci va trebui să vedem care sunt ultimele evoluții aici ca să vă putem uh, răspunde complet. Dar ce am spus rămâne valabil în, sens că, în sensul că nivelul de ambiții este unul pe care dorim să îl menținem. Eu nu urmăresc discuția direct, am văzut uh, cum se conturează și e clar că acestea sunt subiecte pe care le vom uh, le vom monitoriza în continuare cu mare atenție. Thank you. Thank you, Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu și eu cât mai uh, succint din perspectivă juridică în măsura posibilului. E o situație foarte completă, după cum știți, în uh, trecut uh, am adus patru cauze în fața Curții de Justiție, care a pronunțat hotărâri, hotărâri împotriva statelor membre și a fost o procedură accelerată pentru că au fost penalizate statele membre care depășiseră limitele și am obținut hotărâri, dar hotărârile erau limitate la o anumită perioadă din trecut. Deci nu putea să acționăm în baza lor pentru că nu se poate ameliora ceva din trecut. Era vorba de 2004-2007, ceva de genul acesta. Deci, văzând aceste hotărâri, ne-am pus la punct abordarea, după cum v-am explicat, și am început uh, noi acțiuni. Dar mai avem o problemă cu astfel de cauze, pentru că totdeauna va exista o perioadă de timp între datele cele mai recente pe care le avem noi și le putem transmite curții și momentul în care curtea va pronunța hotărârea. Deci noi dorim să acoperim cumva această perioadă și e foarte greu, pentru că pentru ultimul an sau așa, să spunem, nu avem date. Datele trebuie să fie verificate ca să fie validate de statele membre. Deci, pentru a depăși această problemă și să uh, continuăm să dăm aceste soluții, noi am uh, sugerat să se țină cont de deficiențele persistente care acoperă mai mulți ani, ca să se vadă că fără luarea de măsuri nu se pot combate acestea. Ceea ce a fost foarte important. Am început uh, și să combatem lipsa de măsuri adecvate luate de statele membre în temeiul articolului 3 din uh, Directiva Calității Aerului. Dar e o procedură foarte greoaie, e diferită de procedura accelerată, pentru că trebuie analizate aceste măsuri și trebuie să se dovedească uh, ce spunem noi ca să avem argumente în fața curții. Și până la urmă, uneori, statele membre adoptă pe ultima sută de metri astfel de măsuri. Așadar, put nu putem contesta ceva care abia a fost adoptat și nu a avut timp să dea rezultate. Spun toate acestea ca să vă arăt cât de complexă e situația. Am făcut eforturi foarte mari și doream să ne concentrăm pe uh, două cauze importante, uh, Bulgaria și Polonia, ca să obținem rezultate. Hotărârea privind Bulgaria probabil că va fi pronunțată anul viitor, spre sfârșitul anului. Și dacă abordarea noastră se confirmă, restul chestiunilor vor merge foarte rapid. Însă, între timp, și vorbim aici de PM10, încercăm să menținem presiunile, așa cum a spus uh, colegul, presiunile asupra statelor membre pentru această procedură de uh, încălcare în curs. În celelalte 12 cauze din uh, dosarul NO2 sunt în curs. Și nivelul de complexitate este la fel de mare. Un alt punct important este că suntem conștienți de uh, măsurile uh, luate uh, la nivel național și sunt complementare cu măsurile luate de noi la nivel european. Suntem în contact cu ONG-urile relevante și dorim să ameliorăm accesul la justiție în mai multe state membre. De exemplu, am lansat un program finanțat din uh, fondurile LIFE pentru a ameliora situația în Germania. Dar uh, noi încercăm și să um, dăm uh, cetățenilor forță să își poată ameliora acțiunile ca să avem și noi mai multe argumente la nivel european și e foarte important ca parte a acțiunilor de infringement începem să vedem că se fac, uh, uh, se iau măsuri în statele membre, se mișcă lucrurile. Pe de altă parte, nu e ușor să schimbăm uh, patternurile actuale, pentru că e vorba de schimbări foarte mari, e vorba de schimbarea modului în care trăim, mai ales în estul Uniunii Europene. E vorba de transport, de locuințe, dar e vorba și de condițiile naturale de multe ori în Italia și așa mai departe. Deci știm toate aceste lucruri și autoritățile naționale sunt presate să ia măsuri. În ceea ce privește monitorizarea, privim lucrurile din perspectivă juridică și avem uh, informații, de exemplu, în cazul Belgiei, avem preocupări legate de monitorizare. Ce spuneați uh, dumneavoastră, cazul la care v-ați referit este inclus în dosarele noastre. Ținem cont de toate acestea, dar avem și o abordare mai vastă ca să vedem ce se întâmplă în diferite state membre. Toate acestea ca să vă asigurăm că facem tot ce putem. Instrumentele noastre au anumite limitări, dar uh, lucrurile sunt mai lente decât ne-am dori. Putem însă să vă asigurăm că facem presiune asupra statelor membre și noi. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte utilă. Putem să încheiem aici reuniunea noastră. Următoarea, nu mai avem nimic la diverse. Ne vedem în 7-8 noiembrie din nou. Mulțumesc foarte mult și ne mai vedem!